Liebe Kollegen, Kollegen, dear colleagues, please take... Stimate colegi, stimați colegi, vă rog să luați loc. Vom uh, relua întâlnirea noastră. Stimate colegi, stimați colegi, bun venit la cea de-a doua parte a ședinței Comisiei de astăzi. De la bun început pot anunța că am ajuns la punctul 7 de pe ordinea de zi. Avem astăzi ocazia să avem un schimb de vederi împreună cu Ministrul pentru Agricultură și Silvicultură, din uh, țara care deține actualmente președinția Uniunii Europene, domnul ministru Lepa. Îi spun bun venit uh, domnului ministru, sunteți uh, președinte din partea Consiliului la noi. Noi suntem membrii Comisiei Agri din Parlamentul European și ne interesează prioritățile președinției finlandeze în domeniul agriculturii, mai ales atunci când este vorba despre viitorul politicii agrare comune, să avem o proiecție financiară din acest punct de vedere și cu siguranță că există un mare interes și în ce privește acordurile comerciale internaționale, cum ar fi cu uh, statele Mercosur, și cu alte regiuni din lume sunt uh, elemente prioritare pentru noi, dar vă voi acorda imediat cuvântul pentru a ne prezenta prioritățile din perspectiva dumneavoastră. După aceea, colegele și colegii știu, urmează o primă rundă de întrebări din partea coordonatorilor, după aceea o a doua rundă în care ceilalți colegi pot interveni. Domnule ministru, aveți cuvântul. Kiitoksia, era puheenjohtaja. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. În calitate de ministru în al cărui portofoliu intră agricultura și silvicultura, e o adevărată plăcere să mă aflu astăzi aici, în comisia dumneavoastră, pentru a vă prezenta prioritățile președinției finlandeze. Dialogul între diferitele instituții europene este deosebit de important. Iar această audiere reprezintă, după părerea mea, un exemplu elocvent al unui dialog constructiv și al valorilor pe care dorim să le promovăm în timpul președinției noastre. În calitate de reprezentanți aleși ai cetățenilor, jucați un rol important în apărarea intereselor cetățenilor și uh, a valorilor noastre comune. Consider că activitatea dumneavoastră este deosebit de importantă. Finlanda are o coopera- are o experiență extrem de bună în ce privește cooperarea cu Parlamentul European, așa că astăzi aștept cu mare interes întrebările din partea dumneavoastră. Stimați deputați, înainte de toate, aș dori să vă prezint uh, pe scurt, prioritățile președinției noastre. Am să mă concentrez asupra celor aspecte care se încadrează în competențele acestei comisii. Președinția finlandeză se suprapune cu un punct de cotitură la nivel instituțional, după cum bine știți. De pildă, noul Parlament, noua Comisie, negocierile privind CFM sau Brexit. Toate acestea vor reprezenta noi provocări, provocări deosebit de dificile, mai ales în ceea ce privește calendarul. În timpul președinției noastre dorim uh, să promovăm lupta împotriva schimbărilor climatice, cât și apărarea valorilor noastre comune și a statului de drept. În plus, dorim să consolidăm securitatea și uh, să promovăm Europa unită. Președinția noastră se află sub umbrela principiilor uh, unei guvernanțe, încrederii și sustenabilității. Finlanda este prima președinție care va pune în aplicare noul program strategic al Consiliului pentru Uniunea Europeană adoptat în luna iunie. Puteți vedea acest lucru deja în ordinea de zi uh, a întâlnirilor consiliilor, consiliilor formale și informale. Domnilor și domnilor, ne așteaptă aflăm înaintea noastră întrebări uh, considerabile, la care trebuie să găsim un răspuns. De pildă, cadrul financiar multianual, care de asemenea va avea un impact asupra reformei PAC. Este important să găsim un răspuns echilibrat care să țină cont de provocările tradiționale cât și cele noi. Lupta împotriva schimbărilor climatice presupune din partea noastră adoptarea unor măsuri solide. Dorim să ajungem la un acord în ceea ce privește strategia pe termen lung a Uniunii Europene privind schimbările climatice în timpul președinției noastre. Vrem să ajungem la un răspuns comun între statele membre referitor la cum uh, poate ajunge Uniunea Europeană să atingă obiectivul emisiilor zero până în 2050. Pe parcursul acestui luni se va organiza un consiliu informal la Helsinki care va eh, discuta despre captarea carbonului în sol. E una din eh, măsurile cheie care, după părerea noastră, putea fi folosită pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon în agricultură. Iată ce, de ce dorim să aducem în discuție acest subiect la întâlnirea ministrilor de agricultură de la Helsinki. Vrem să promovăm discuția referitor la cum putem încuraja agricultorii să pună în aplicare soluții care să promoveze captarea carbonului în sol. Bineînțeles, apărarea biodiversității este în interesul nostru, al tuturor, firește și al agriculturii. Politica agricolă comună se află în centrul cooperării europene. Prin intermediul acesteia putem asigura un venit decent pentru agricultori, prețuri rezonabile pentru consumatori, piețe echilibrate și să asigurăm uh, în acest fel uh, siguranța aprovizionării cu alimente în Europa în general. Principala noastră sarcină, producția de alimente, nu trebuie să fie pusă în pericol. Trebuie de asemenea să vegem și la caracterul profitabil al agriculturii europene. Trebuie să ținem cont de concurența la nivel internațional. Obiectivul viitoarei reforme PAC este acela de a face ca agricultura să devină mai sustenabilă atât pentru mediul înconjurător cât și pentru agricultori. Având în vedere cât de important este să progresăm cu reforma PAC în timpul președinției noastre, aș vrea să mă opresc um, pic mai mult asupra acestui capitol. Vrem uh, să realizăm cât se poate de multe progrese în ce privește reforma PAC uh, și dacă timpul ne permite, vom încerca să ajungem la o abordare generală la Consiliu în acest sens. Președințiile anterioare Uh, deja au pregătit terenul în acest sens. Avem însă nevoie de discuții suplimentare la Consiliu, mai ales în ceea ce privește arhitectura verde și noul model de obiectiv, noul model de rezultate, îmi cer scuze. Vom încerca să ajungem la o soluție de mijloc, uh, în, la o cale de mijloc în timpul președinției noastre. Aș vrea ca agricultura să fie considerată de partea soluției când vine vorba de combaterea schimbărilor climatice. Iar acest lucru trebuie să se reflecte și în viitoarea politică agricolă comună. Principiul simplificării joacă un rol cheie în reforma PAC și ar trebui să fie simplificat de-a lung, ar trebui să fie respectat de-a lungul tuturor etapelor, mai ales în etapa de simplificare. Trebuie să ținem cont și de condițiile specifice ale fiecărui stat și cred că noul model de rezultate în acest sens ține cont de acest principiu. Trebuie să fim pregătiți pentru viitor. Iată de ce mi-aș dori ca Comisia să prezinte cât se poate de repede obiectivele sale pentru uh, noua perioadă de tranziție. Sper să putem colabora cu Parlamentul astfel încât uh, noile reguli referitoare la perioada de tranziție să se poată aplica deja din 2021 și să fie cât se poate declare atât pentru uh, statele membre cât și pentru agricultori. Doamnelor și domnilor, Finlanda s-a implicat întotdeauna în uh, domeniul silviculturii. Același lucru se aplică și președinției noastre. Uh, după părerea noastră, strategia Uniunii Europene pentru păduri este un instrument deosebit de important, mai ales uh, dacă e să punem în aplicare o politică care să aducă rezultate tangibile pentru păduri. Ne aflăm la ora actuală în perioada de elaborare a unei noi strategii pentru păduri, pentru intervalul post-2020. Vom face tot ce ne stă în putință pentru ca noua strategie să fie și mai performantă decât cea anterioară. Comisia s-a implicat îndeaproape în elaborarea acestei noi strategii și sper că lucrurile să rămână așa și pe viitor. Situația pădurilor la nivel global este una de mare actualitate. Am, uh, în săptămânile acestea am primit vești deosebit de îngrijorătoare referitor la incendiile din Brazilia, dar nu numai. În uh, spatele incendiilor din Brazilia se află uh, multe cauze, printre care și extinderea suprafețelor cultivate. Eu, uh, eu cât se poate de în serios acest lucru, iar președinția finlandeză și-a luat angajamentul de a face tot efortul posibil la nivel european pentru a remedia situația. Dorim să ne oferim contribuția la um, împiedicarea acestor incendii, dar și mai important este să punem capăt defrișării pe viitor. În luna iulie, Comisia a publicat o comunicare referitoare la starea pădurilor la nivel global și uh, a defrișărilor. Este o comunicare importantă pentru că aici Uniunea detaliază măsurile pe care le întrevede pentru a proteja pădurile. Este important să luăm măsuri de ansamblu pentru a consolida folosirea judicioasă a pădurilor, cât și uh, pentru a contribui la restaurarea acestora. Finlanda va redacta concluziile Consiliului la acest capitol în timpul președinției. Simați deputați, în timpul președinției noastre urmărim îndeaproape și negocierile comerciale internaționale. Urmărim uh, de altfel și evoluția pieței în agricultură. La Consiliul uh, de Agripeș din luna iulie am discutat despre acordul dintre Uniunea Europeană și Mercosur. Acest acord arată, după părerea mea, că Uniunea Europeană e în stare să promoveze un uh, sistem comercial bazat pe reguli. Având în vedere contextul actual, un astfel de acord nu e de la sine înțeles. Iată de ce acest acord poartă o mare însemnătate. Acordul a generat uh, dezbateri nenumărate în statele membre și în rândul cetățenilor, mai ales când vine vorba de efectele sale asupra sectorului agricol. Acestea generează multe incertitudini. Incendiile din Brazilia au uh, ridicat întrebări și referitor la legătura dintre acordul Mercosur și defrișările din Amazon. Bineînțeles, trebuie să urmărim îndeaproape efectul acordului asupra uh, piețelor agricole, mai ales în ceea ce privește evoluția prețului zahărului și a uh, cărnii de pasăre. Prin sporirea cooperării și transparenței, mai ales în ceea ce privește domeniul protecției fitosanitare, aș vrea să vă spun că Uniunea Europeană nu își va schimba abordarea. Produsele importate vor trebui și pe viitor să se ridice la înălțimea standardelor de protecție fitosanitară aplicabile în Uniunea Europeană. Nu vom face concesii aici. Acordul include de asemenea o secțiune referitoare la dezvoltarea durabilă și la angajamentul de a pune în aplicare prevederile acordului de la Paris. În acest fel, uh, odată ce acordul va, fi, va intra în vigoare, se va putea limita defrișarea. Acordul trebuie să fie adoptat de ambele părți semnatare. Uniunea Europeană produce hrană de înaltă calitate într-un mod responsabil. Pe viitor însă mi-aș dori să văd măsuri mult mai solide pentru a asigura autosuficiența UE în ceea ce privește uh, proteinele și culturile proteice, astfel încât uh, lanțurile noastre de producție ar putea să fie mult mai sustenabile. Vom urmări de asemenea, în timpul președinției noastre, de aproape evoluția um, peste, peste porcine africane. Sperăm să ajungem la rezultate concrete la întâlnirea de la Helsinki din septembrie. Vom face tot efortul posibil, de asemenea, pentru a promova bunăstarea animalelor. S-au făcut deja progrese și în ce privește uh, frânarea rezistenței antimicrobiene. Aspecte deosebit de importante dacă vrem să îmbunătățim producția de alimente. De asemenea, acordăm atenție deosebită transportului pe distanțe lungi a animalelor. Animalele vii sunt transportate pe distanțe deosebit de lungi în afara Uniunii Europene, adesea supuse unor temperaturi peste cea acceptabilă în niște uh, spații de transport inadecvate. Rezistența antimicrobiană, ce prive, în ce o privește, este o amenințare globală și uh, a o frâna joacă un rol cheie. Este important ca Uniunea Europeană să joace un rol activ în forurile internaționale în acest sens. Domnule președinte, stimați deputați, iată care sunt prioritățile principale ale președinției finlandeze în ceea ce privește agricultura și civilcultura. Încă o dată vă mulțumesc pentru posibilitatea de a participa la întâlnirea dumneavoastră, iar acum aștept cu mare interes uh, discuția noastră și întrebările dumneavoastră în ceea ce privește obiectivele noastre comune, și anume o agricultură durabilă, o silvicultură durabilă și îmbunătățirea condițiilor pentru agricultorii noștri. Vă mulțumesc, mulțumesc domnule ministru, pentru prezentarea priorităților dumneavoastră. Au fost multe elemente pe care le-ați menționat. Toți vă dorim mult succes în realizarea obiectivelor dumneavoastră în lunile următoare. Trecem acum la runda intervențiilor coordonatorilor. Primul va fi Herbert Dorfman pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră în această după-amiază în mijlocul nostru pentru a ne prezenta proiectele dumneavoastră pentru perioada președinției. În ce privește obiectivele politicii agrare comune, cred că suntem de aceeași părere în ce privește obiectivele, dar sigur că este important să vedem cum se transpune în practică această politică, care sunt avantajele pentru fermieri. Cred de asemenea că este o sarcină importantă pentru președinție și anume cadrul financiar pentru agricultură. Propunerea care există în clipa de față, din punctul meu de vedere, este nesatisfăcătoare noi uh, vom reuși să avem o propunere mai mulțumitoare dacă întreaga sumă pentru cadrul financiar multianual uh, va fi majorată. În uh, primul și în al doilea pilon s-au făcut reduceri substanțiale și M-ar interesa și punctul dumneavoastră de vedere, pentru că Finlanda este o țară în care pilonul 2 joacă un rol deosebit de important pentru că uh, dispune de suprafețe um, agricole întinse um, care trebuie cultivate în condiții climatice dificile. Și um, tocmai de aceea poate banii pentru pilonul 1 și pilonul 2 sunt atât de importanți. În ce privește strategia uh, forestieră, membrii ai comisiei noastre, acum ceva mai mult uh, de un an, uh, au vizitat țara dumneavoastră. Cunoaștem ca atare ceea ce se întâmplă în domeniul silviculturii, că poate să existe și uh, din acest punct de vedere o politică durabilă este nevoie de protejare a pădurilor, de o politică, cum spuneam, durabilă și, din acest punct de vedere, o economie forestieră durabilă. Există un element la care poate nu v-ați referit, care nu ține strict de competența dumneavoastră, dar uh, mă interesează ce poziție aveți față de mamiferele mari, de animale sălbatice, cum ar fi lupii, urșii. Deci, aici considerați că împreună cu colegii dumneavoastră um, responsabili pentru mediu am putea să uh, realizăm progrese la nivelul Consiliului pentru că în clipa de față cam batem pasul pe loc. Deci, uh, cred că este nevoie de un sprijin pentru proiectele în acest domeniu și la nivelul Comisiei. Mulțumesc, domnule coleg Dorfman. Vă rog pe cât posibil să respectați timpul de intervenție pentru că domnul ministru uh, va trebui să ne-și părăsească. Domnul De Castro. Ministru. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ministru Lepa, pentru această posibilitate de a discuta cu dumneavoastră. Am să fiu succint, câteva minute. Dumneavoastră, domnule ministru, spuneați că reforma prezentată de comisie, de domnul comisar Hogan, ar fi trebuit să facă ca politica agricolă comună să devină mai sustenabilă, consolidând prin urmare măsurile cu caracter ecologic, încurajându-i uh, pe agricultorii uh, care se încadrau în uh, aceste norme. Suntem de acord cu dumneavoastră, e necesară, iar o simplificare a PAC. PAC trebuie simplificată pentru a reduce birocrația pentru agricultori. Așa că vă întreb următorul lucru. Considerați că aceste obiective au fost atinse prin această reformă de care trebuie să ne ocupăm? Credeți că, într-adevăr, a lăsat toată răspunderea la latitudinea statelor membre, ca acestea să decidă când și cum să intervină? Acest lucru este, într-adevăr, de dorit din punct de vedere ecologic și mai ales având în vedere simplificarea dorită. Nu credeți că mai degrabă e vorba de o renaționalizare a politicii agricole comune sau că acest risc există, cel puțin? Risc de a crea distorsiuni? Iată, cred că aceasta ar fi poate cealaltă întrebare. De altfel, actul cu caracter tranzitor este deosebit de important și l-am solicitat uh, domnului comisar. E clar că această reformă nu va putea fi pusă în aplicare de la 1 ianuarie 2021. Așa că poate ar fi nimerit ca în timpul președinției dumneavoastră să se prezinte acest act tranzitoriu pentru a oferi în acest fel certitudine agricultorilor și pentru a prelungi actuala PAC. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Doamna Müller are cuvântul. Stimate domnule președinte, Stimate domnule premier Lepa, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în mijlocul nostru, pentru ocazia de a avea această dezbatere. Ne punem mari speranțe în președinția finlandeză, pentru că știm că operează foarte structurat, orientați pe obiective. Sigur că uh, și uh, CFM-ul și Brexitul uh, sunt obiective și preocupări importante, dar pe noi trebuie să ne concentrăm pe politica agrară comună și vă mulțumesc uh, pentru afirmația că trebuie să susținem producția alimentară din Europa, trebuie să fie o principală cooperare. Până la urmă și fermierii noștri trebuie să aibă o perspectivă clară și nu își doresc o renaționalizare. Deci um, nu am putea să facem un asemenea șpagat, practic pentru că există în uh, clipa de față țări în care plățile sunt deja uh, cuplate. Un alt domeniu care este foarte important pentru mine este cel silvic. Am conlucrat la elaborarea uh, ultimei strategii în domeniul forestier. Dumneavoastră veniți dintr-o țară în care sectorul forestier este foarte important. Nu vreau ca până la urmă pădurile să fie marele perdant în cadrul dezbaterii privind protecția mediului înconjurător, pentru că doar păduri bogate pot să capteze uh, emisiile de bioxid uh, de carbon și trebuie să existe uh, prevederi legislative pentru ca și cei care lucrează în domeniul silvic să aibă garanții. Un alt domeniu care este important pentru mine este acordul comercial cu statele Mercosur. Știu că dumneavoastră acordați o atenție importantă acestui lucru, dar să ne gândim că până la urmă în Bolivia au existat legi care permiteau despăduririle. Deci uh, trebuie să avem o poziție echilibrată în acordurile noastre, iar COP24 trebuie să uh, fie respectat. Iar în ce privește uh, mamiferele mari, într-adevăr, ne interesează și pe noi politica. Mulțumesc, domnul Häusling. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezență. Cred că ceea ce nu trebuie să facem acum și mie mi se pare că de fapt riscăm să intrăm în, într-o manieră de lucru tip business as usual, dar este nevoie de fapt de o abordare nouă, radicală. Trebuie să elaborăm noi proiecte, mai ales în ce privește protecția mediului, subiectul biodiversității. Propunerea comisarului Hogan nu aduce răspunsurile pe care ni le dorim situația este dramatică. Schimbările climatice sunt dramatice. În multe zone din uh, Germania, uh, recoltele au avut de suferit. Toată lumea înțelege că trebuie să se întâmple ceva. Și, uh, din păcate, în continuare noi avem un PAC care prevede 60% plăți directe în pilonul întâi fără condiționări specifice. De asemenea, se repartizează banii conform numărului de hectare. Eu cred că, până la urmă, trebuie să avem niște proiecte durabile în cadrul PAC, ceea ce în clipa de față nu se întâmplă și trebuie spus răspicat acest lucru. Trebuie să vorbim și despre politica comercială a Uniunii Europene și uh, uh, până acum nu au existat niște trimiteri vagi în legătură cu Mercosur. Pentru că în clipa de față Finlanda am înțeles că ia în considerare reducerea importului de carne din Brazilia, de, de, de domenii, ținând seama de ce se întâmplă în clipa de față Brazilia. Dar până la urmă nu trebuie să vorbim numai uh, din vârful buzelor în ce privește politica noastră față de această regiune. Până la urmă, um, nu putem să fim mulțumiți de acorduri care nu au prevederi clare și sancțiuni față de cei care nu ne respectă standardele. Deci, um, până la urmă, trebuie să salvăm pădurile pentru că sunt un factor de protecție a mediului nu sunt doar o sursă pentru industria forestieră. Deci, ceea ce se întâmplă în clipa de față în multe regiuni din Germania, cum uh, bolile copacilor, cu moartea pădurilor, uh, dovedește că noi nu avem politici uh, durabile în acest domeniu. Deci, până la urmă, pădurile trebuie să fie protejate în mod real. Mulțumesc, domnul David. Vážený pane ministře, v řadě evropských zemí je problém s nepřízní... Domnule preș- eh, eh, ministru, mai multe țări europene există o, o, multe probleme în legătură cu situația defavorabilă a eh, lucrătorilor din domeniul agricol. Aș vrea să știu ce instrumente veți folosi pentru a încerca să îmbunătățiți această situație. A doua mea întrebare se referă la incendiile eh, din eh, zona Amazonului, din pădurea amazoniană din Brazilia. Ce instrumente aveți ca să puteți să ajutați la îmbunătățirea situației acolo? Mulțumesc! Eh, Mulțumesc, domnul Iolgil, pentru numele doamnei McIntyre, vă rog. Przewodniczący Wysoka Komisja. Od wielu lat zajmuję się wspólną polityką rolną. Mulțumesc foarte mult. Uh, uh, ne-am luptat de mulți ani pentru politica agricolă comună și știm că articolul 48 stabilește că, care sunt scopurile pe care trebuie să le realizeze această politică agricolă comună. Credeți, domnule ministru, uh, că ar trebui să încercăm să vedem dacă acele scopuri uh, stipulate în articolul 48 sunt și realizate, pentru că eu cred că multe scopuri nu sunt realizate. Deci eu cred că înainte să adoptăm pachetul legislativ, n-ar fi rău să facem această evaluare. Apoi, am ascultat cu interes uh, contribuțiile dumneavoastră legate de protecția drepturilor fundamentale, drepturilor omului și drepturilor uh, cetățenilor europeni. Poziția Poloniei în ce privește proiectul de buget, rezoluția privind proiectul de buget, rămâne una caracterizată de scepticism. Polonia împărtășește opinia Serviciului Juridic al Consiliului și anume că poziția Comisiei nu respectă tratatele europene și de asemenea nu uh, respectă articolul 7 din tratat. Și Polonia, prin urmare, consideră că uh, proiectul are nevoie de schimbări uh, categorice și de substanță. Și încă un lucru, care este poziția dumneavoastră, domnule ministru, în ce privește creșterea uh, tarifelor vamale pentru uh, uh, protejarea zonelor rurale. Mă refer aici la, și la fondurile de coeziune. Vă mulțumesc. Vielen Dank, colegi. Mulțumesc foarte mult. Domnul Lenigan, dar se pare că nu este prezent în sală. Cine dorește să vorbească numele grupului GUE? Nu? Se pare că nimeni. Domnule ministru, în cazul acesta, În cazul acesta, domnule ministru, am putea să vă oferim ocazia să uh, răspundeți la această primă rundă de întrebări. Aveți din nou cuvântul. Kiitoksia paljon puheenjohtaja, kiitoksia tiukosta Mulțumesc foarte mult, uh, mulțumesc pentru întrebările uh, dificile și înțeleg mesajul uh, pe care îl uh, poartă aceste întrebări și înțeleg că sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le facem. În prezentarea mea inițială am spus că am venit aici ca să Uh, aflu uh, ce opinie aveți dumneavoastră față uh, de aceste probleme extrem de importante și față de reforma PAC în special. Voi începe cu o serie de observații. Avem nevoie de o reală simplificare și Finlanda promovează simplificarea. Avem uh, o istorie de luptă pentru în favoarea simplificării uh, și asta nu s-a, uh, n-am, n-am avut rezultate întotdeauna. Cred că e momentul să reușim să îmbunătățim lucrurile și să promovăm puternic simplificarea, mai ales la nivelul uh, muncii de zi cu zi a fermierilor, a producătorilor din agricultură. Și asta va asta înseamnă simplificare și la nivel administrativ, pe care o dorim de asemenea. Unele întrebări și comentarii s-au legat de uh, CFM, de noul cadru financiar multianual. O chestiune esențială în acest cadru este să avem un echilibru între ceea ce le cerem producătorilor, fermierilor și ceea ce le oferim, ce le dăm, ce finanțăm. Asta e poziția Finlandei și spun acest lucru în calitate de reprezentant al președinției uh, Uniunii Europene. Am uh, spus uh, de câteva ori acest lucru în public, am spus și în Consiliu. Nu putem să tot continuăm să cerem din ce în ce mai mult de la fermieri și să avem din ce în ce mai puține plăți sau sume din ce în ce mai mici. Așa lucrurile nu funcționează. Deci trebuie să avem mai mult echilibru în CFM. Uh, tăierile din pilonul 2 sunt mai puternice, mai mari decât cele din pilonul 1. Deci trebuie să ne uităm de aproape la această situație. Pentru pilonul 2 am reușit să uh, construim în multe state membre sisteme care să ofere stimulente și uh, câțiva actori implicați, câțiva stakeholder și uh, producători agricoli apreciază acest lucru și susțin acest sistem. Apoi, trebuie să vedem foarte clar care sunt diferențele între statele membre și să le luăm în considerare mai bine, să ținem seama mai bine de ele echilibrul, echitatea, corectitudinea, asta este problema cheie în orice efort de finanțare și asta am încercat să subliniez în, în, prezent, în prezentarea mea. Asta este una dintre, va fi una dintre prioritățile președinției finlandeze. E clar că incertitudinea privind Brexitul creează foarte multă incertitudine și în ce privește nivelul uh, CFM-ului, al cadrului financiar multianual, uh, care va fi, dar va trebui să ne pregătim. Am făcut deja anumite pregătiri și uh, trebuie să continuăm să ne pregătim pentru diferite scenarii uh, legate de Brexit și influența pe care acesta îl va avea asupra CFM-ului. În momentul în care o să știm ce o să se întâmple, pentru că acum nu știe nimeni ce o să se întâmple, dar când vom ști ce se va întâmpla, uh, vom avea niște scenarii pregătite, niște opțiuni pregătite, vom fi Uh, făcut anumite măsuri preparatorii și vom putea să uh, reacționăm mai bine uh, față de situație. Apoi, silvicultura este foarte importantă, reforma silviculturii este foarte importantă. Eu pot să vă spun foarte sincer că sunt un om care vine din pădure, care a crescut în pădure, lângă pădure și a trăit acolo și aș vrea să adaug uh, că 70% din suprafața Finlandei este reprezentată de păduri. Deci, credeți-mă, știu foarte bine subiectul ăsta. Și înainte să mă refer la strategii, aș vrea să spun că putem și trebuie să acționăm uh, astfel încât să răspundem uh, uh, nevoilor silviculturii, nevoilor pădurii, pentru că aceste nevoi sunt foarte diferite. Și trebuie să pornim de la uh, a înțelege faptul că pădurile joacă un rol enorm în ce privește captura emisiilor de carbon. Cu cât avem suprafețe mai mari de pădure, cu atât vom avea mai multă capturare de emisii de carbon. Uh, orice este, asta este lucru extraordinar legat de natură. Tot ce e verde capturează carbon. Și ăsta e un lucru extrem, extrem de important. În al doilea rând, uh, atunci când folosim uh, în, uh, într-un mod responsabil produsele uh, forestiere, aceste produse pot fi substituite produselor uh, care nu sunt regenerabile. Pentru că produsele non-regenerabile sunt o mare problemă legată de schimbările climatice. De ce? Pentru că Uniunea Europeană vrea să devină neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon. Vrea să devină o regiune cu emisii nete zero. E, dacă vrem să realizăm acest lucru, nu putem să-l facem decât prin a renunța la un moment dat la folosirea uh, surselor non-regenerabile de energie, prin folosirea biotehnologiei, a economiei circulare și așa mai departe. Și uh, produsele uh, folosite sustenabil, produsele forestiere sustenabile, uh, sunt uh, un element cheie al acestei strategii. Apoi, silvicultura iarăși este foarte importantă pentru asigurarea biodiversității. Toate aceste obiective cred că pot fi realizate împreună în cadrul aceleași uh, uh, capitol bugetar uh, și acelui, efort bugetar. Pentru mine pădurile sunt esențiale și adițional față de asta, evident, pădurile reprezintă o miză economică și o resursă economică uriașă în multe sensuri. Deci, actualizarea strategiei post-2020 în domeniul uh, silviculturii, mi se pare un lucru extrem de important. Sectorul forestier va fi un sector cheie pentru îmbunătățirea uh, economiei uh, noastre și a competitivității noastre și va da noi șanse de dezvoltare zonelor rurale. Consiliul a cerut Comisiei în 2018 o nouă strategie privind uh, pădurile post-2020, o strategie mai coerentă din punct de vedere ecologic, uh, social și uh, economic. Și asta este și perspectiva pe care o am eu asupra uh, silviculturii. Uh, trebuie să ne gândim la utilizarea pădurilor așa cum se practică ea în Europa, dar și la nivel internațional, global. Președinția finlandeză dorește să dea uh, ocazia unui schimb de opinie în legătură cu acest subiect la Consiliul din octombrie. Am avut două dezbateri uh, pe acest subiect. Prima a fost organizată chiar la începutul uh, lui iulie, când am preluat președinția. Am avut uh, o mare conferință bioeconomică la Finlanda, în Finlanda, la Helsinki, cu peste 400 de participanți. A fost un eveniment foarte uh, interesant și ieri am avut o ședință a uh, șefilor de servicii uh, forestiere și de silvicultură în Europa și vom avea și alte evenimente de acest tip în viitor. Întrebarea care se pune este dacă putem uh, realiza uh, scopurile politicii agricole comune dacă dăm mai multă putere statelor membre. Noi considerăm că sistemul trebuie construit așa cum a propus Comisia. Adică planurile strategice uh, ale statelor membre să fie examinate uh, și supravegheate de către Comisie, care să se asigure că obiectivele stabilite de noi, uh, obiectivele strategice uh, stabilite la nivelul Uniunii, sunt îndeplinite. Cred că așa trebuie să se întâmple. Sunt complet de acord cu vorbitorii care au spus că producția de alimente trebuie să fie în centrul uh, reformei PAC. Aș spune că este punctul central, nucleul PAC-ului. Totul se învârte în jurul uh, acestui subiect. Agricultura se face pentru a produce hrană și trebuie să rămână așa. Împărtășesc preocupările legate de situația din Brazilia, Bolivia și din multe alte părți ale uh, planetei, unde pădurile ard. Și uh, uh, situația este într-adevăr dramatică. Uh, asta ne duce foarte mult în trecut și nu, nu ne ajută. Trebuie să luptăm cu aceste incendii, dar uh, mai mult decât orice trebuie să încercăm să le prevenim, să prevenim aceste incendii de pădure și să folosim cele mai bune practici pe care le au statele membre, să creștem cooperarea uh, atât în ce privește prevenirea incendiilor, cât și în ce privește uh, buna gospodărire a pădurilor, asta e foarte important. Dar e adevărat că acum, în acest moment, uh, ne uităm foarte îngrijorați la, la Brazilia, la ce se întâmplă acolo, însă vedem probleme și în multe alte regiuni. Apoi, am, uh, am văzut că și s-a spus că e nevoie de schimbări radicale în această reformă, dacă vrem să îndeplinim obiectivele reformei PAC. Dar să nu uităm că suntem un actor internațional pe o piață internațională și că trebuie să ne aducem și noi contribuția la eforturile de a avea o producție sustenabilă de alimente și uh, reforma PAC pe care o planificăm și pe care o redactăm acum, uh, cred că uh, aduce o soluție la această problematică. Cred că va oferi schimbările de care avem nevoie și pe care vrem să le realizăm împreună, dar trebuie să fim sustenabili pe toți cei trei piloni, economic, social și de mediu. Asta e definiția dezvoltării sustenabile și asta este modul în care se poate măsura sustenabilitatea acțiunilor noastre. Acordul Mercosur acum. Este un acord uh, din care uh, nimeni nu poate uh, să se fofileze. Este stabilește niște constrângeri foarte clare care vor trebui respectate. Europa nu poate acționa altfel. Nu putem uh, accepta să avem acorduri uh, numai de dragul de a avea acorduri comerciale și cu orice preț. Nu. Aceste acorduri trebuie să fie stricte, trebuie să fie urmărite și implementate. Și apoi s-au uh, făcut și alte comentarii care, din păcate, nu sunt de competența mea, uh, dar totuși permiteți-mi câteva comentarii. Mai întâi, situația dificilă a lucrătorilor agricoli. Aceeași situație dificilă uh, este cam peste tot. Deci trebuie să îmbunătățim uh, uh, situația agriculturii și trebuie să ne asigurăm că piețele uh, funcționează mai corect, mai cinstit pentru fermieri. Și vă mulțumesc pentru inițiativele pe care le-ați avut în această direcție a, pieț- a corectitudinii piețelor. E important și pentru mine și cred că e important dacă vrem să avem o producție agricolă profitabilă. Agricola politică politica agricolă comună trebuie să ofere stimulente pentru o producție agricolă profitabilă. Și pentru a încheia, se pune întrebarea, s-a pus întrebarea dacă am evaluat suficient pacul. Uh, am evaluat-o și continuăm să le evaluăm și propunerile privind uh, reforma PAC vor include chestiuni cum sunt cele pe care tocmai le-am uh, Uh, menționat, vom încerca să monitorizăm uh, realizările în mai multe domenii, inclusiv în cele care au fost menționate de un vorbitor legat de situația mamiferelor sălbatice mari, urși, lupi și mai departe. Așteptăm decizia Curții Europene de Justiție, uh, sperăm că ea va veni în curând și scopul nostru ar fi ca statele membre să beneficieze și de flexibilitatea de care au nevoie ca să gestioneze uh, stocurile largi de uh, prădători mari, de animale de pradă mari și să se evite situația în care acestea uh, creează probleme. Și odată ce vom primi decizia Curții Europene de Justiție, vom începe să ne uităm și la mijloacele necesare. Și atunci Comisia își va Uh, stabili propriul program și atunci va fi momentul să deliberăm în legătură cu mijloacele necesare. Dar, repet, statele membre trebuie să aibă mai multă flexibilitate și să-și gestioneze, să-și poată gestiona stocurile și să prevină pagubele pe care le uh, creează acești, aceste mamifere mari, aceste, acești prădători mari. Uh, știu că sunt probleme în multe părți ale Europei, am vorbit cu mulți colegi din țări membre și uh, știm că există o problemă care poate fi identificată, e pe agenda noastră și va rămâne pe agenda noastră. Vă mulțumesc foarte mult! Ja, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru aceste răspunsuri. Trecem acum într-o a doua rundă de întrebări. Dacă respectăm timpul, putem face și uh, un exercițiu tip ping-pong. O întrebare din partea unui eurodeputat, și la care să răspundă domnul ministru imediat. Doamna Schreier-Piric va fi prima. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, doresc să îl felicit pe domnul ministru. Am uh, avut o întâlnire cu dumneavoastră în Comisia pentru Pescuit. E foarte interesant ce spuneți despre acordurile în domeniul climatic, dar și în ce privește produsele agricole, produsele alimentare. Da, ă, până la urmă, ă, trebuie să ne gândim că pe lângă climă există și ă, alte preocupări foarte importante. Producția agricolă, dar și situația fermierilor tineri ne preocupă în Comisia Agri. Uh, am participat la o întâlnire în Comisia INTA. Se vorbește despre Mercosur, despre contractele cu Australia, cu Noua Zeelandă. Sunt alte uh, sectoare interesante în care uh, un element de greutate este agricultura. Iar când este vorba de obținerea despăgubiri, mă întreb uh, cum vom putea trata acest subiect. După aceea, un alt element important, lupii. Vă felicit pentru ceea ce ați spus dumneavoastră în uh, perioada vacanței. Uh, un profesor afirma că nici nu mai există lupi reali, ci doar niște animale hibride care ar trebui să poată fi vânate. De asemenea, ați menționat un element important, rezistența la antibiotice. Ne-a preocupat acest subiect, dar nu toate țările um, exercită controle în acest domeniu. Cum am putea reglementa lucrurile mai bine? Mulțumesc. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să înțelegem că producția alimentară este, eh, alimentară este elementară pentru bunăstarea noastră eh, și există eh, și prognoze demografice care pot să ne creeze preocupări producția de alimente uh, trebuie să fie încurajată. Lucrurile nu sunt foarte vizibile în ce privește uh, lipsa de alimente. Sigur că este nevoie de o producție durabilă, dar trebuie să acționăm în acest sens. Ați menționat și problematica fermierilor tineri și pe mine mă preocupă, pentru că dacă ne uităm la statistici în ce privește vârsta fermierilor, vom constata că există o îmbătrânire la nivelul agricultorilor. Și dacă dorim să adoptăm tehnologii noi în acest domeniu, este clar că tinerii sunt mai deschiși față de noile tehnologii. Dar, sigur, um, sunt mândru să spun că și noi, în generația mai vârstnică, ne dorim, de fapt, să folosim noile tehnologii. Dar dacă uh, tinerii nu mai au încredere în viitorul sectorului agricol, nu vor deveni agricultori, nu vor deveni uh, producători în industria alimentară. Deci ă, este important ca tinerii să aibă perspectivă în acest sector și să înțeleagă că agricultura și producția alimentară sunt esențiale și în viitor, că există un viitor în acest domeniu. Vorbesc despre ă, lupii ă, hibrizi. Trebuie, de fapt, să să uh, uh, nu permitem răspândirea acestor lupi câine, pentru că ei sunt uh, inclusiv un pericol pentru lupi. Deci, trebuie, din acest punct de vedere, să acționăm comun, pentru că nu putem să le dăm dispoziție lupilor să nu se deplaseze în anumite regiuni. După aceea, câteva cuvinte în legătură cu agricultura și acordurile comerciale. Cu siguranță că toate negocierile trebuie să fie echilibrate. Acordurile trebuie să fie echilibrate. Acest echilibru este de importanță extraordinară. Produsele sensibile trebuie să fie urmărite într-o manieră aparte trebuie să avem posibilitatea să existe niște cote care să fie respectate Trebuie să existe posibilitatea să limităm într-un fel importul și trebuie să fim într-adevăr foarte, foarte atenți, precauți când negociem acordurile comerciale. Uh, sunt în totalitate de partea dumneavoastră în ce privește problema rezistenței antimicrobiene. Uh, este o problemă globală și trebuie să ne gândim la ce s-a întâmplat cu aproximativ doi ani în urmă într-un for global uh, al uh, ministrilor agriculturii din aproximativ 100 de state uh, au vorbit despre rezistența la antibiotice. Deci a fost o problemă nu doar pentru Uniunea Europeană, ci o problemă globală. Mulțumesc foarte mult! Am constatat că lucrurile nu uh, funcționează 100% cu uh, acest ping-pong în ce privește respectarea timpului. Ca atare vă propun să revenim la metoda tradițională și îi voi da câte un minut uh, fiecărui uh, vorbitor uh, pentru fiecare întrebare și domnul ministru va răspunde la sfârșit. Dacă mai rămâne timp, atunci putem să mai acordăm cuvântul unor colegi care vor dori acest lucru. Vedeți că și eu trebuie să învăț din mers până la urmă cum funcționează lucrurile. Eu mi-am dorit să fie de fapt un schimb de opinii cât se poate de viu avea două întrebări. Anul acesta, pentru prima dată, Consiliul a anunțat că nu va finaliza uh, reforma PAC până nu va avea o imagine foarte clară asupra cadrului financiar uh, multianual. Puteți să confirmați această strategie și dacă da, ne puteți da un interval de timp, ce calendar ne puteți prezenta? Și a doua întrebare, se propune suma de 10 miliarde de euro pentru cercetarea agronomică în Uniunea Europeană. Uh, Însă există încă discrepanțe foarte mari în acest domeniu între țările uh, Uniunii. În opinia dumneavoastră ar exista vreo soluție pentru ca rezultatul acestor cercetări să poată fi împărtășit cu titlu gratuit tuturor țărilor, inclusiv celor care nu își pot permite să facă o cercetare amănunțită în acest domeniu? Vă mulțumesc. Vielen Dank, Kollegin Sander. Mulțumesc, doamna Sanda. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Cu toții dorim să promovăm o agricultură care să acompanieze și să pareze mai bine schimbările climatice. Sigur că ă, există proiecte ambițioase ce privește programele ecologice. Dar trebuie să existe și o strictă condiționalitate. Puteți să ne oferiți amănunte pe marginea discuțiilor în acest domeniu. Altă chestiune pe care doresc să o evoc și de la care aștept un răspuns din partea dumneavoastră, trebuie să ne mobilizăm pentru a evita distorsiunile concurențiale în interiorul Uniunii Europene, astfel încât PAC să rămână o politică comună și europeană. În acest sens, la nivelul Parlamentului European există uh, uh niște uh, prevederi minime și maxime uh, pentru uh, dotările financiare pentru pilonul 1 și pilonul 2. Puteți să ne spuneți care este stadiul de discuțiilor în acest sens în clipa de față? Mulțumesc! Colegul Olecas. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, și eu uh, m-am născut în preajma unei păduri, dar nu în Finlanda liberă, ci în Siberia, unde bunicii mei și părinții mei au fost uh, deportați. Uh, recent au existat incendii și în pădurile siberiene, ca și în Brazilia, dar o uh, preocupare și mai uh, mare a mea este decăderea pădurilor în Europa. Ați vorbit despre o strategie în domeniul forestier pentru a proteja pădurilor în Europa și în lumea întreagă. Ați vorbit de, de asemenea despre o competiție care să fie echitabilă, echilibrată cum aș putea să uh, mă refer la problemele legate de uh, plăți care nu sunt echitabile, în urma cărora uh, fermierii din Lituania au de suferit, suferit și din țările vecine. Eu cred că plățile trebuie să fie egale conform acordului pentru 2020. Doamna Hitveghi domnul Hedveghi. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezentare. Eu cred că nu putem finaliza un nou PAC înainte de a cunoaște deciziile legate de cadrul financiar multianual. Aici sunt, domnule ministru, sunt un europarlamentar din Ungaria. Deci trebuie să știm care sunt deciziile privind alocațiile pentru PAC de asemenea, în Parlament trebuie să luăm o decizie dacă vom respecta uh, cadrul prevăzut pentru PAC și care a fost uh, adoptat deja sau să le reluăm negocierile de la zero. În acest context este important să subliniem ideea că fermierii și mai ales fermierii uh, de mici și uh, mijlocii dimensiuni, uh, fermele familiale, uh, pot să fie încurajate, pentru că uh, trebuie să aibă și ei un viitor uh, predictibil. Întrebarea mea. Există un plan B pentru președinția finlandeză și dacă nu se va lua la timp o decizie pentru CFM, ce se va întâmpla cu procesul pentru reforma PAC? Va fi amânată din uh, perspectiva dumneavoastră cum ar trebui să procedăm dacă nu se va decide la timp în legătură cu cadrul financiar multianual. Mulțumesc. Doamna Katainen. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru uh, comentariile dumneavoastră uh, convingătoare. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră că trebuie să ne concentrăm pe chestiunile esențiale, cum ar fi producția alimentară. Trebuie să uh, existe o producție alimentară pretutindeni în Europa și aș vrea să vă atrag atenția și asupra uh, etichetelor de proveniență, de origine pentru produse. În Finlanda există un uh, proiect pilot în care, până la urmă, trebuie să fie clar uh, marcată țara de origine pentru carne. Este important pentru siguranța alimentară și cred că o legislație asemănătoare trebuie să existe pretutindeni în Europa pentru că, până la urmă, consumatorii trebuie să fie corect informați. Și ne-am dorit ca o asemenea legislație să se aplice pentru toate produsele agricole de bază, să decidă consumatorii uh, ce cumpără. Și ar trebui, până la urmă, să existe prevedere obligatorii inclusiv în relațiile noastre cu Mercosur. Ce va face Consiliul în ce privește aceste etichete de origine în timpul președinției? Mulțumesc! Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė, dėkoju už galimybę. Vă mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Rope, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru posibilitatea de a discuta cu dumneavoastră și de a vă adresa întrebări. Salut cuvintele, cuvintele dumneavoastră și anume că principala misiune a președinției dumneavoastră va fi reforma PAC. Este un subiect deosebit de important, deosebit de delicat, unde avem multă experiență. Sper să ajungem la un numitor comun și vă urez să puteți de asemenea finaliza CFM, pentru că nu poate exista PAC fără CFM. După cum știți, există diferențe între plățile acordate fiecărei țări. Statele baltice sunt cele mai puțin competitive pe această piață comună pe care o avem. producția agricolă scade în statele baltice, lucru deosebit de trist. Colegii letoni și estoni probabil că merg în Finlanda pentru a face același lucru pe care ar putea să-l facă în țara lor de origine, să rămână la ei acasă cu familiile lor și să lucreze acolo. Vă întreb așadar, care e părerea dumneavoastră referitor la convergența externă și când vom primi decizia, când se va concretiza decizia luată la Consiliu în urmă cu 15 ani. Și anume că ar trebui să se ajungă la o medie europeană până în 2013, standard mediu la care încă nu s-a ajuns. O altă întrebare în ceea ce privește agricultorii. Știm că aceștia nu dispun de o marjă considerabilă la negociere. De multe ori prețurile de achiziție sunt foarte scăzute în zonele rurale. Care e părerea dumneavoastră în ceea ce privește prețuri echitabile de achiziție pentru agricultori? Mulțumesc, domnul Buda! Domnule președinte, domnule ministru, mulțumesc pentru expunerea făcută. Uh, vin și eu cu aceeași chestiune legată de procesul de convergență a plăților directe în agricultură, deoarece și eu vin dintr-o țară care are subvențiile mult mai mici comparativ cu celelalte state membre ale Uniunii Europene. Ori dacă discutăm de echitate, este foarte greu să acceptăm acest lucru în condițiile în care suntem actori pe aceeași piață unică. Și mi se pare absolut normal și corect să avem cu toți, să aibă toți fermierii uh, din Uniunea Europeană același start atunci când vorbim de uh, subvențiile din agricultură. Doi, domnule ministru, am observat că aveți cuvinte laudative și apreciative față de ceea ce înseamnă încheierea acordului cu Mercosur. În același timp, aș dori să vă întreb, la modul cât se poate de sincer, dacă apreciați că la nivelul Uniunii Europene există mecanisme suficiente care să garanteze faptul că nu vor intra pe teritoriul Uniunii Europene produse care au alte standarde de, calitate decât cele acceptate la nivelul Uniunii Europene. Și când spun acest lucru, mă refer la următorul aspect. Faptul că Astăzi, în țările din Mercosur, sunt 74 de pesticide și insecticide care pot să fie folosite și care sunt interzise pe teritoriul Uniunii Europene. Cum credeți dumneavoastră că se va putea lucra în această direcție, pentru că altfel este un nonsens. Creăm dificultăți majore pentru fermierii noștri care au condiții concurențiale mult mai slabe comparativ sau un uh, prețul de cost mult mai ridicat comparativ cu ceilalți fermieri, pe de o parte. Pe de altă parte, este un nonsens să discutăm despre ceea ce înseamnă rezistența la uh, antibiotice. Câtă vreme, da, impunem aceste reglementări la nivelul Uniunii Europene, dar deschidem poarta larg pentru fermierii care nu au aceste reglementări sau aceste restricții. De aceea e o chestiune serioasă pe care v-aș ruga să uh, o priviți cu maximă atenție, să vedem ce se poate face în această direcție. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Aguilar. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru pentru că ați împărtășit cu noi prioritățile președinției dumneavoastră. Aș vrea să punctez aici trei aspecte pe care sper că președinția dumneavoastră le va eh, lua în calcul. În primul rând, echilibrul acordurilor comerciale care au un impact asupra agriculturii în zona mediteraneană. În al doilea rând, și anume faptul că produsele mediteraneane sunt delicate, sensibile și eh, mai ales că orezul și citricele se văd deosebit de afectate. În continuare, în al treilea rând, în ce privește producția agricolă, aș vrea să știu ce planuri are președinția dumneavoastră în ceea ce privește noile metode de cultivare, new breeding techniques. Și ce se va întâmpla cu cultivarea semințelor, aș vrea să știu. Mulțumesc! Mulțumesc! Colegul Le Breton. Mulțumesc, domnule președinte! Domnule ministru, vreți să asigurați eh, caracterul rentabil al activității agricole în toate statele membre ale Uniunii Europene. Iată un mesaj încurajator pe care îl transmiteți agricultorilor. Însă, în același timp, apărați acordul cu Mercosur. Ori acest acord riscă să provoace, uh, practic, uh, o izbucnirea produselor uh, de, la un preț scăzut uh, pe piața europeană. De altfel, uh, s-au organizat multe manifestări în acest sens în ultima perioadă, mai ales în Franța. Aș vrea să știu care este coerența între aceste două ambiții, aceea de a asigura rentabilitatea activității agricole și, pe de altă parte, a asigura acordul Mercosur care amenință veniturile agricultorilor noștri. Mulțumesc foarte mult. Aș propune acum că acum să trecem la o rundă de răspunsuri, după care să dăm cuvântul și altor colegi care doresc să intervină. Domnule ministru, vă rog. Vă mulțumesc tuturor pentru aceste întrebări. Aș vrea să uh, răspund la întrebările dumneavoastră. De pildă, spuneați că PAC nu va înregistra niciun progres dacă nu uh, vor fi duse la bun sfârșit uh, negocierile cu CFM. Da, e adevărat, avem nevoie de un cadru financiar pentru a putea finaliza reforma PAC. Prin urmare, dacă folosim 10 miliarde de euro pentru cercetare în acest domeniu, ce ar trebui să facem cu acești bani? Spuneați, avem nevoie de cercetare, avem nevoie de studii pentru a putea să ne atingem obiectivele pe care ni le-am stabilit. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm finanțarea pentru cercetare. Este un lucru deosebit de important pentru competitivitatea noastră. Mai ales având în vedere că există deosebiri considerabile între diferitele situații ale statelor membre. Avem nevoie de cercetare. Agricultura trebuie să fie durabilă în ceea ce privește clima, e adevărat, avem nevoie de o politică agricolă comună pentru a putea atinge acest obiectiv. Silvicultura. Firește, trebuie să protejăm pădurile. Da, nu toată lumea e interesat de capitolul silvicultură. Acest lucru se aplică tuturor statelor. Însă, în același timp, e adevărat că pădurile ne permit atingerea mai multor obiective diferite simultan. În ceea ce privește CFM și calendarul nostru, e adevărat și repet acest lucru, este un subiect deosebit de important pentru președinția noastră. Vrem să înaintăm la acest capitol și Consiliul European va discuta uh, despre CFM în octombrie după care rămâne de văzut cum vom putea înainta la capitolul agricultură. Vom uh, avea deja la acel moment o soluție în ce privește cadrul financiar multianual? Rămâne de văzut. Aici uh, intru și la capitolul plăților agricole și acestea intră în cadrul financiar multianual. E adevărat, dacă se înregistrează întârzieri, perioada de tranziție se va prelungi. Mie, sincer, nu-mi plac perioadele lungi de tranziție, pentru că acestea vor genera nesiguranță peste tot, mai ales cu agricultorii. am scos în evidență în repetate rânduri cât de importantă este stabilitatea. Trebuie să luăm decizii bine gândite, să nu ne pripim, însă trebuie să înaintăm. În ceea ce privește etichetele privind originea, sincer, mă bucur că am primit această întrebare. Atunci când i-am consultat pe consumatorii europeni, dacă îi interesează de unde vine mâncarea pe care o consumăm, am primit un răspuns clar. Bineînțeles, consumatorii vor o mai bună etichetare în ce privește originea și noi trebuie să răspundem la această solicitare. Consumatorii sunt cei care vor decide în cele din urmă. Există lacune în ceea ce privește etichetarea originii E un lucru pe care nu putem să-l negăm. Și am discutat deja de bună vreme cu Comisia despre acest subiect încă de dinainte de a prelua președinția rotativă a Consiliului. Pot să vă spun că da, vrem să facem progrese și aici, ce privește etichetarea originii pentru a putea asigura o mai bună funcționare a pieței interne. În ce privește piețele alimentare mai echitabile, am primit o întrebare um, aici. Caracterul echitabil mi se pare deosebit de important. Vom lucra și la acest capitol. În mandatul anterior, Parlamentul a, s-a aplecat asupra acestui subiect și e clar că trebuie să ne continuăm eforturile. Pentru că face parte dintr-un concept amplu de producție agricolă sustenabilă. E necesar pentru a asigura de asemenea un caracter sustenabil al profitului. De ce? Pentru că de multe ori sistemul de plăți nu urmărește costurile. Uh, Uh, sistemul de plăți este rezultatul negocierilor politice. Trebuie însă în același timp să nu pierdem din vedere costurile pe care le suportă producătorii. Dacă privim uh, cum stau lucrurile cu plățile, ne uităm apoi la subvenții, vedem că există uh, o disparitate care se accentuează tot mai mult. Am primit și o întrebare referitor la Mercosur. Dacă putem fi siguri că Mercosur și alte acorduri comerciale asemănătoare nu vor permite ca piața noastră să fie inundată cu produse nepermise. Bineînțeles, avem nevoie de un uh, mecanism de protecție, un mecanism care să uh, prevină importul produselor nedorite. Și cred că și aici uh, va trebui să ne continuăm eforturile. Noile metode și tehnologii de cultivare. Avem uh, un mecanism european propriu, avem EFSA, care își desfășoară în permanență activitatea de evaluare și monitorizare. Da, e clar, uh, se întâmplă multe în toate domeniile și în agricultură, așa că trebuie să fim mereu vigilenți și um, să răspundem la aceste evoluții pentru că nu vrem să rămânem în urmă. Avem nevoie de noi soluții Trebuie, bineînțeles, să evaluăm cu un ochi critic toate inovările, dar avem nevoie de acestea. Da, și o ultimă observație referitoare la reforma privind legislația care guvernează semințele. Știm că s-au exprimat dorințe ca această legislație să fie mai strictă. Suntem gata să purtăm această discuție și sper ca noul program de lucru al Comisiei să reflecte acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru, pentru aceste răspunsuri exhaustive. Trecem acum la următoarea rundă de întrebări, colegul de ser. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc uh, de asemenea, domnule ministru, pentru timpul acordat. S-a amintit deja că astăzi doar 6% din agricultorii europeni au o vârstă sub 35 de ani. Demografia în agricultură este un subiect foarte important care ar trebui să fie în centrul viitoarelor analize în sectorul agriculturii pentru a putea uh, asigura viitorul agriculturii, pentru că acesta să revină în mâinile acelor care vor face agricultură, tinerii agricultori. S-a vorbit și de problema lupului și <laughs> nu am vrea ca specia care trebuie protejată în ziua de mâine să fie agricultorul. Da, deocamdată suntem uh, mulți uh, care uh, avem atitudine favorabilă aici. Știu, domnule ministru, că e un subiect important pentru dumneavoastră și că împărtășiți această îngrijorare. Acum, dincolo de această ambiție marcată, miza e înainte de toate europeană. Și trebuie să ne întrebăm aici care sunt măsurile pe care le putem pune în aplicare pentru a reînnoi generațiile de agricultori în toate statele europene. Iată, domnule ministru, vreau să știu care sunt punctual acțiunile pe care le veți pune în aplicare pentru a încuraja tinerii agricultori din fiecare stat membru. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, colegul Rusen. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, poate aș putea să mă întorc la subiectul Brexitului, care cu siguranță unul dintre cele mai urgente uh, pentru președinția noastră. Bun, Dumnezeu știe ce se întâmple la sfârșitul lui octombrie, dar poate că Marea Britanie chiar o să plece din Uniunea Europeană. Bun, Brexitul nu are numai implicații bugetare și pentru CFM da, direct vorbind și urgent va afecta, va avea consecințe asupra comerțului. Deci este foarte urgent uh, subiectul și problema se îndreaptă spre noi cu mare viteză. Întrebarea mea este, suntem pregătiți adecvat pe, pentru un Brexit dur? Eu, sincer să fiu, am unele dubii. Pentru că ar putea avea consecințe majore pentru sectorul uh, agroalimentar, care ar putea să fie victima acestui uh, uh, Brexit. Și întrebarea mea este ce rol veți juca într-o astfel de eventualitate? Și de asemenea, poate că avem nevoie de măsuri de susținere pentru sector. În această dimineață, Comisia Agri a votat pentru uh, fonduri bugetare suplimentare, pentru astfel de măsuri de susținere. Deci putem să contăm pe susținerea noastră în această direcție. Mulțumesc! Uh, merci, uh, président. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru că ați venit să ne vedeți astăzi, să ne vorbiți. Împărtășim aceleași preocupări, în special în ce privește bugetul și Brexitul, dar uh, în toate aceste discuții mă întreb dacă nu cumva prima întrebare care trebuie să ne punem este ce fel de agricultură vrem să avem în viitor și ce fel de mâncare vrem să avem pe mese și ce suntem gata să facem ca să avem asta. De exemplu, începește tratatele comerciale. Astăzi, produsele economice, uh, uh, agricole europene sunt considerate ca orice alte produse. În timp ce, strategic vorbind, avem nevoie ca teritoriul nostru să fie cultivat într-un anumit fel ca să uh, obținem calitatea alimentară de care avem nevoie, dar și din motive economice, culturale și așa mai departe. Deci avem nevoie poate de măsuri ca, care să izoleze anumite produse agricole și care să spună aceste produse nu sunt orice fel de produse comerciale, ci sunt niște produse strategice. Mulțumesc, domnul Ristov. risc de se povtoare Domnule președinte, stimat domnule ministru, împărtășesc îngrijorarea anumitor colegi care au vorbit deja, pentru că în clipa de față agricultorii noștri sunt într-o competiție pe piața internațională, dar în baza acordurilor comerciale chiar importăm concurență și fermierii din țara mea sunt dezavantajați în comparație cu fermierii din alte state europene. Propunerea Comisiei pentru uh, viitoarea PAC mm, mm, mm, nu prevede ca uh, până în anul 2027 subvențiile să ajungă să fie egale. Mie mi se pare că uh, este nedrept, pentru că la atâția ani de la aderare nu putem deocamdată să lucrăm pe uh, picior de egalitate. În ce privește pesta porcină africană, uh, această comisie a susținut propunerea lui Carmen Avram și a mea să uh, dispunem de fonduri pentru a dezvolta un vaccin împotriva pestei porcine africane. Eu sper ca negocierile din anul 2020 să țină seama de uh, acest proiect. Pot să mă bazez pe susținerea dumneavoastră pentru ca propunerea noastră să se poată realiza? Mulțumesc! Doamna Parne Grünenberg, stimate eh, domnule ministru Lepa, există un citat din Mahatma Gandhi. Ceea ce eh, facem noi pădurilor este reflecția modului în care ne purtăm între noi oamenii. Și știm acum că o pădure uriașă arde de câteva zile și există o pierdere dramatică în domeniul biodiversității. Trebuie să ne gândim ce va urma. Și uh, acum uh, se pare că și în Alaska urmează să se practice uh, industria Poate că sarcina dumneavoastră pentru următoarele șase luni ar fi să uh, produceți o schimbare a politicilor din acest punct de vedere, să conlucrați cu colegii comisari în acest sens, să um, devină limpede cât de mari sunt între pătrunderile acțiunilor oamenilor pe planetă și uh, impactul lor asupra uh, naturii să ne gândim la, uh, și la creșterea consumului de carne, să ne gândim la uh, creșterea producției de soia și în ce privește acordul cu statele Mercosur. Noi nu putem exercita o mare influență um, asupra capitolului referitor la durabilitate. Dumneavoastră spuneați că vă doriți o simplificare a PAC. Dar eu cred că, până la urmă, plățile trebuie să fie legate și de uh, acțiunile noastre pentru protecția biodiversității și protecția mediului. Haideți să avem curaj să pornim la drum pe această cale nouă. Ca colegii Cucimu. <laughs> Dziękuję bardzo, panie ministrze. Parlament. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În uh, mandatul anterior, Parlamentul a adoptat o rezoluție foarte uh, dură, care, printre altele, uh, exprima așteptarea că resursele pentru PAC din următorul CFM vor fi la minim rămase la nivelul din CFM-ul 2014-2020 că nu vor fi măcar mai mici decât acest nivel. Care e poziția Finlandei în legătură cu asta? Și a doua întrebare. Uh, câțiva colegi au ridicat problema acordurilor comerciale și în special al celui cu Mercosurul. Oamenii au menționat, colegii au menționat uh, utilizarea pesticidelor în aceste țări, pesticide pe care fermierii europeni nu au voie să le folosească. Mercosurul este o mare amenințare pentru industria de, de crescătoare de pui și de porc din Uniunea Europeană și uh, Uniunea pare să aibă o atitudine foarte uh, pozitivă, foarte primitoare față de Mercosur. Și uh, deci nu e vorba aici doar de fructe și legume care sunt, pe care se folosesc pesticide, dar e vorba și de producția de carne, de carne de pui, de uh, carne de porc. Deci noi în Europa trebuie să respectăm tot felul de standarde de sănătate animală și așa mai departe. Și asta înseamnă că ne scade competitivitatea. Care este opinia noastră în acest sens? Mulțumesc, doamna Aguilera. Bienvenido. Domnule ministru, vă urez bun venit. Astăzi am avut uh, ocazia de a dezbate cu dumneavoastră și la Comisia de Pescuit. Uh, da, e clar, astăzi nu ați avut deloc o zi ușoară, ați tot mers între diferite comisii. Bun, trec acum la o întrebare concretă și poate că repet ce au spus alții deja. În primul rând mă îngrijorează cadrul financiar multianual. Comisia a propus o tăiere a fondurilor alocate PAC și aș vrea să știu, în calitatea dumneavoastră de membru al guvernului finlandez, dumneavoastră credeți că dacă e necesar să se pună mai multe fonduri, ar trebui să se facă acest lucru? Nu mă refer doar la PAC, ci mă refer și la CFM. Aș vrea să știu care e părerea guvernului finlandez aici. E important. Știți că acest parlament a adoptat o rezoluție și anume de a ajunge la 1,3% din, de contribuție din uh, PIB-ul statelor pentru întreg bugetul, nu doar PAC. Și aș vrea să știu ce părere are guvernul dumneavoastră aici, în cazul de față? Regulamentul tranzitoriu, e important? Oricât am încercat să grăbim uh, pasul cu reforma PAC, e greu. Aceasta nu va fi finalizată înainte de 2022 sau 2023. Regulamentul uh, tranzitoriu e necesar. Când, pe când credeți că am putea să-l așteptăm? Aveți deja o estimare aici. V-ați referit de asemenea și la rezistența antimicrobiană. Mi se pare foarte important. S-au făcut progrese la nivel legislativ, avem două regulamente în ceea ce privește furajele medicamentoase și medicamentele veterinare. S-au făcut pași importanți înainte, acum acestea trebuie puse în aplicare. Spus că s-au făcut lucruri ca să nu lăsăm impresia că nu s-a făcut nimic, dar am totuși o întrebare. Acordurile comerciale, fie că le spunem Mercosur sau Africa de Sud, au un impact considerabil uh, asupra producției în Europa, având în vedere diferențele enorme între standardele din ambele, uh, din diferitele state. Se întâmplă cu Africa de Sud în ceea ce privește producția de citrice, Vietnam în ceea ce privește producția de orez. Care e părerea dumneavoastră? Aș vrea să știu, pentru că producătorii spanioli, producătorii europeni, văd că nu se aplică aceeași măsură peste tot. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult!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 multe incendii de pădure sunt un subiect de mare actualitate, dar nu este o problemă nouă. De ani de zile ne confruntăm cu incendiile de pădure. Numai pentru țara mea, Bulgaria, ă, aceste incendii sunt o problemă pentru multe alte state europene. Ați spus deja că că Măsurile de prevenire trebuie să se afle în atenția noastră. Ce experiență are Finlanda din acest punct de vedere? Doamna Anamaro. Muito obrigado, Sr. Domnule președinte, domnule ministru, știm cu toții că reforma politicii agricole comune Uh, cu 28 de state membre, cu caracteristici diferite. Uh, e un exercițiu complex. Uh, domnul ministru a spus pe bună dreptate și mulți dintre noi am și spus acest lucru. Există o legătură directă între finanțarea politicii astfel încât agricultorii să fie în centrul lanțului alimentar și uh, suveranitatea noastră uh, alimentară. Pentru că despre asta vorbim, despre suveranitatea alimentară. Și asta dorește Europa să aibă. Foarte bine. Da, acum revenim la chestiunea finanțării. Anumiți, anumiți colegi au vorbit deja de finanțare, uh, finanțarea bugetară. Eu nu le împărtășesc optimismul, chiar dacă uh, noua comisie va lucra foarte intens și nou comisar va lucra extrem, extrem de intens și la fel și Parlamentul. Nu cred că vom reuși să terminăm acest subiect sub președinția finlandeză. Bun, eu nu sunt așa de optimist, sper că va fi posibil, dar totuși vreau să vă pun o întrebare. Uh, oare cumva, din întâmplare, uh, am, uh, am putea să avem un proces de o tendință, încercare de a reduce bugetul și a fi împotriva reducerii? Mulțumesc, domnul Sarvama. Norbert, <clears throat> first of all, my... Mulțumesc, Norbert. Mai întâi, eh, sincer scuze că am eh, ajuns atât de târziu la ședință, dar am eh, avut o misiune la procesul de descărcare bugetară și a trebuit să lipsesc. Dar o să fac o excepție să vorbesc finlandeză pentru prima dată în, în acest parlament. Așadar, stimate domnule ministru, este o mare plăcere să vă văd uh, la, acest, la această comisie și încă o dată îmi cer scuze de întârziere pentru că am avut alte obligații la o altă comisie. Uh, am o întrebare care și ea se leagă de bani. În ultimii cinci ani am avut onoarea de a fi primul vicepreședinte al Comisiei de Bugete și am avut câteva ocazii cel puțin de a discuta cu comisarul Oettinger uh, și pe chestiuni legate de agricultură. Și eu sunt de părere că atunci când ne uităm la provocările legate de politicile comerciale, la politicile de mediu, uh, la politicile dacă ne uităm la imaginea generală, la politicile generale, dacă ne apucăm acum să facem tăieri bugetare la toate aceste domenii, asta ar fi o mare greșeală. Și întrebarea mea este următoarea și sunt de acord cu colega Aguilera aici. Țara care deține președinția Uniunii Europene este ea dornică să dea un exemplu aici? Pentru că eu cred că este în interesul nostru comun să nu tăiem bugetul agriculturii în această situație actuală? Mulțumesc. Acum domnul Christensen. Microphone, sorry. Yeah, sorry. Thank you, Chairman. Mulțumesc, mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule minister. Domnule ministru, am trei uh, rugăminți din partea fermierilor uh, și a mea însumi. păstrați lucrurile cât mai simple, cât mai simple, cât mai simple. A fost cea mai scurtă intervenție. <laughs> Intervenția cea mai scurtă din această după-amiază. Iar acum, în finalul acestei runde de întrebări, ba da, dar se pare că mai uh, dorește cineva să pună o întrebare, doamna Soidrova. Very good. I have the same. Uh, facilitate, facilitate. Mulțumesc. Și eu aveam aceeași intervenție. Facilitați, facilitați și uh, simplificați. Acestea sunt recomandările către dumneavoastră. Simplificați totul Cred că președinția finlandeză va fi una eficientă și veți face uh, progrese pe trilogul privind pacul. Uh, apar lucruri noi tot timpul, uh, planuri strategice pentru reforma PAC, definiții obligatorii pentru farmingul eficient. Asta sunt lucruri noi, dar nu sunt lucruri simple ci uh, noi ne temem că doar vor adăuge, adăuga uh, complexitate și mai multe. Deci vă puteți imagina un viitor uh, cu un pac simplificat și în al doilea rând am o altă întrebare. Ați oferit asistență Braziliei pentru stingerea incendiilor. Ce a spus Bolsonaro? Sper că a zis da. Mulțumesc foarte mult, domnul Dito. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, că ați venit să discutați cu noi. Uh, suntem aici cu toții pentru a încerca să construim, pe de o parte, o agricultură care să uh, dea un venit demn și corect agricultorilor și, în același timp, să facă față și nevoilor legate de climă, de schimbările climatice, de biodiversitate, de respectarea resurselor planetei și și de asemenea și resursele pământului pe care îl arăm noi cu tractorul. Uh, unii colegi în această după-amiază și-au exprimat opoziția uh, ecologic și economic, din punct de vedere ecologic și din punct de vedere economic, opoziția între aceste două uh, criterii care n-ar fi convergente, economia și ecologia. Pe când, dacă ne uităm la situația reală, structurile uh, care respectă principiile ecologice sunt structuri extrem de competitive și care permit fermierilor să câștige, în același timp uh, respectând uh, echilibrul teritorial, uh, echilibrul resurselor și mai ales apa, care e o resursă centrală, și să respecte în același timp biodiversitatea, clima și nevoile și drepturile consumatorilor. Deci eu vă invit să mergem spre o politică centrată pe acest aceste principii și mai ales pe o agricultură care să creeze locuri de muncă și care să stimuleze instalarea tinerilor. Și uh, cred că ar trebui să avem un pact care este uh, nu, care nu mai este orientat spre suprafață și care face cu cât ai hectare mai multe, cu atât primești mai mult uh, ajutor și care a făcut ca în Franța 5% din, dintre agricultori să dispară în ultimii uh, 50 uh, de ani. Deci, cred că uh, N-ar trebui să urmăm această logică, ci o logică bazată pe unitatea de loc de muncă creat, deci în funcție de locurile de muncă creată și în felul acesta nu s-ar mai crea rente uh, din banul public uh, pe bază de numărul de hectare, ci am stimulat o politică de angajare mult mai bună. Și a spune că ar fi și o cale de simplificare cerută de mai mulți uh, antevorbitori. În fine, ultimul subiect, Brexit. Uh, Aici eh, toți, eh, sigur, suntem eh, îngrijorați de consecințele Brexitului. În această dimineață vom vota anumite măsuri de ajutor. Cred că trebuie să avem o abordare globală, pentru că Brexitul nu va avea același efect și în Irlanda și în toate celelalte țări. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg, ați avut noroc, v-am acordat un spațiu de intervenție mai mare de, pe viitor cred că voi fi mai sever cu respectarea timpului. Domnul Iar, mulțumesc. Două întrebări și o rugăminte. În domeniul agriculturii există introducerea progresului tehnologic, un internet rapid, mecanisme, mașini unelte modernizate. Sunteți de acord să continuăm în acest domeniu pentru că trebuie până la urmă să îi stimulăm pe tineri să beneficieze de aceste progrese tehnologice. Cea de-a doua întrebare. Plățile directe se spune mereu și am discutat și în comisia noastră că există diferențe între statele membre care ar trebui să fie eliminate. Dar diferențele plăților directe în interiorul unui stat membru între diversele regiuni sunt mai mari decât între statele membre între ele pentru că există în nordul unei țări poate 50 de euro pe hectar și în sud cu totul altă sumă care se plătește. Uh, am întârziat astăzi pentru că sunt și membru al Comisiei PETI și am avut o audiere în legătură cu populația de lupi. Și uh, poate că în decembrie putem organiza în colaborare cu Agri și cu Comisia pentru Mediu o audiere în acest domeniu. Poate uh, reușiți să ne propuneți un expert pe care să-l invităm pentru acea audiere. Mulțumesc foarte mult! Ok, vielen Dank. Ich... Mulțumesc. Mai am doi colegi înscriși pe listă, domnul Sol și doamna Avram. Deci, um, închei acum lista vorbitorilor, pentru că domnul ministru la ora 17 trebuie să ne părăsească. Nu? Dumneavoastră renunțați? Bun. Atunci, doamna Avram. Uh, yeah, I'm sorry, Minister Lepa. Uh... Îmi cer scuze, domnule ministru Lepa. Cred că a fost o problemă. Întrebarea mea legată de cele 10 miliarde de cercetare nu a fost de ce o să, cercetați, o să folosiți banii aceștia pe cercetare. Întrebarea mea se referea la discrepanțele dintre țări. Credeți că putem găsi o soluție pentru ca țările care au o cercetare mai bună să împărtășească datele cu țările care au Uh, un uh, nivel mai scăzut de cercetare. Ok. Vielen Dank, dann kommen wir jetzt. Mulțumesc foarte mult. Acum răspunsurile la această ultimă rundă de întrebări. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte și vă mulțumesc și dumneavoastră, deputaților, pentru întrebări. Problematica fermierilor tineri. Așa cum văd eu lucrurile. Cred că este pentru a treia oară că spun acest lucru. Fermierii tineri sunt esențiali pentru noi. Este vital să putem să-i atragem să lucreze în Europa în agricultură. De aceea, măsurile de susținere a tinerilor fermieri eh, trebuie să existe în cadrul PAC. În plus, trebuie să eh, susținem investițiile în eh, fermele acestor agricultori tineri pentru că trebuie să existe până la urmă și o succesiune a fermelor moștenite, dar și pregătirea profesională a acestor fermieri tineri este foarte importantă. Ei uh, trebuie să uh, deprindă competențe noi. Sigur că producția trebuie să fie uh, rentabilă. Tinerii fermieri au nevoie de o agricultură profitabilă. Uh, trebuie să găsim stimulente pentru ei, să stabilim uh, obiective clare. În ce privește prădătorii uh, mari, noi suntem experți în ce privește lupii. Cu siguranță că vom găsi specialiști care să vină la acea audiere și va trebui să avem această dezbatere, e limpede. Bun discuția de astăzi, până la urmă, face parte din aceste preocupări. În ce privește Brexitul, uh, aș face câteva observații. Bineînțeles că în cazul Brexitului suntem gata să conlucrăm cu un, uh, guvernul din Marea Britanie pentru a nu avea un scenariu al unui Brexit fără acord. Am o experiență uh, tristă în ce privește turbulențele pe piața europeană în trecut și nu ne dorim să apară turbulențe. Vă înțeleg foarte bine preocuparea din acest punct de vedere că s-ar putea ajunge la perturbări pe piață, pe piețele europene. Vom încerca să contracarăm aceste fenomene, deci luăm foarte în serios preocupările dumneavoastră. Nu uh, ne vom mulțumi doar să monitorizăm uh, efectele Brexitului și Comisia va face acest lucru, bineînțeles, dar eh, sigur că vom încerca să întreprindem eh, măsurile necesare. Iar Comisia, din acest punct de vedere, are un mandat să întreprindă toate acțiunile necesare în baza legislației existente. Cu siguranță, Comisia va face uz de competențele sale în acest domeniu și de oportunitățile care se vor crea pentru ca situația să nu escaladeze. În ce privește calitatea alimentelor, siguranța alimentară, sigur că trebuie să ne preocupe și trebuie să avem standarde înalte din acest punct de vedere. Am spus și voi repeta, Trebuie să partajăm rezultatele cercetării în acest domeniu. Este important să împărtășim aceste rezultate pentru a ne îmbunătăți competitivitatea. În ce privește febra porcină africană, este o problemă foarte serioasă. Susțin propunerea dumneavoastră. Trebuie să investim în prevenirea răspândirii acestei moli pentru că ă, altfel costurile sunt mult mai mari în momentul în care ne confruntăm cu această boală. Deci um, trebuie să folosim toate instrumentele um, de care actorii direct interesați uh, dispun. Uh, vânătoarea, protecția la graniță, transportul animalelor. Sunt multe aspecte legate de uh, această problemă, inclusiv o problemă din perspectivă militară. În ce privește despăduririle, există un raport din partea Comisiei pe această temă a fost uh, prezentat în iulie, constituie o bună bază pentru noi, uh, pentru utilizarea uh, solului într-o manieră durabilă, pentru împădurire, pentru combaterea degradării zonei silvice pentru că există, din păcate, și boli ale copacilor și plantelor care constituie o problemă uh, globală. Cu cât mai sănătoase sunt pădurile, cu atât uh, ele pot să fie și o piedică în răspândirea incendiilor uh, să îngrijim pădurile, să recoltăm uh, copacii bolnavi este foarte important uh, pentru că uh, trebuie să avem o politică durabilă în acest domeniu. Trebuie să monitorizăm de asemenea și zborurile în timpul verii. Sunt multe alte uh, măsuri pe care le putem avea în vedere. În ce privește asistența pentru uh, Brazilia, comunitatea internațională trebuie să valorifice instrumentele uh, la dispoziție pentru a preveni incendiile și uh, ele trebuie să figureze și în acordurile comerciale. Deci nu trebuie să facem concesii uh, cu orice preț trebuie să vedem care sunt problemele critice înainte de a ajunge la un acord final pentru a nu crea perturbări pe piață, pentru a uh, exista o încredere a consumatorilor spun că nu trebuie să încheiem acorduri cu orice preț. Iar în ce privește uh, utilizarea pesticidelor, există uh, aici reglementări foarte diferite. Poate că și rezistența la antibiotice este legată de această problemă. Trebuie să ținem seama de ele în acorduri. Și în ce privește finanțarea și oportunitățile existente, există o propunere bugetară care este echi, echilibrată între uh, necesități și mecanismul de susținere. Sigur, nu Uh, se poate ca până la urmă pretențiile, cerințele să crească și finanțarea să scadă. Și am mai spus acest lucru, am reținut mesajul dumneavoastră privind uh, nevoia de a nu reduce fondurile. Deci, uh, și ministrul de finanțe din Finlanda, uh, pe masa sa de lucru, are această cerință. Dar vă promit că și uh, premierul finlandez va afla care este mesajul pe care dumneavoastră doriți să-l transmiteți. Simplificarea este absolut necesară și ne dorim să stimulăm o simplificare reală. Întotdeauna acest lucru este posibil pentru fiecare stat membru, pentru fiecare minister. Reforma PAC. Spuneți că există diferențe între statele membre. Cineva însă a menționat și diferențele existente în interiorul uh, unuia și aceluiași stat. Și uh, există uh, propuneri care trebuie să creeze un echilibru și din acest punct de vedere. În ce privește importanța accesului la apă curată, la un aer curat, uh, Eh, ele sunt o premiză pentru o agricultură sănătoasă, pentru eh, păduri sănătoase. Deci trebuie să ne preocupe și această calitate a apei și a aerului. Vă mulțumesc foarte mult, foarte mult pentru întrebările adresate, pentru sugestiile pe care le-ați făcut și în cadrul președinției voi împărtăși colegilor mei preocupările dumneavoastră, inclusiv în ce privește finanțarea și vom face tot ce va sta în puterea noastră pentru a avea o politică agrară comună de calitate și să găsim soluții constructive, deschise pentru dezvoltarea viitoare, pentru uh, o competitivitate echitabilă. Și, în final, spun din nou că este esențial să stimulăm pe fermierii tineri. Aguilera, vă rog foarte, foarte pe scurt. Una cuestiune. O întrebare, domnule ministru. Poate că n-am auzit eu răspunsul, îmi cer scuze dacă așa stau lucrurile. Însă care e părerea guvernului finlandez referitor la posibilitatea de a majora bugetul alocat PAC în cadrul CFM? Poate că ați răspuns deja, dar uh, dacă da, vă rog să repetați răspunsul. Deci, ce părere are guvernul finlandez dacă are o părere, dacă e în curs de a defini o părere, înțeleg că nu veți răspunde. Joo, kiitoksia kysymyksestä. Întrebarea dumneavoastră. Finlanda deține acum președinția avem obligațiile noastre în a conduce Consiliul European. Ne dorim o bună cooperare europeană în viitor, dorim ca încrederea între statele membre să sporească pentru a avea soluții bune. Și doresc să repet faptul că aceste chesti- această chestiune menționată de dumneavoastră nu ține de competența mea ci de competența uh, adjuncților. Este tot ce pot să vă spun acum. Mulțumesc foarte mult. Am ajuns la uh, finalul rundei de întrebări și răspunsuri. Vă mulțumesc că ne-ați acordat două ore, că ați răspuns la numeroasele întrebări. Cred că au fost uh, câteva uh, mesaje pe care am dorit să le transmitem, nu doar legate de finanțare. Aici cred că toți suntem de aceeași părere. Acest mesaj cu siguranță că domnul ministru îl preia și, de asemenea, în ce privește viitorul PAC, pentru că toți ne dorim cea mai bună soluție și inclusiv uh, problematica legată de acordurile comerciale ne preocupă și după întâlnirea din iulie cu domnul comisar uh, a reieșit că este o chestiune care continuă să uh, îi preocupe pe colegi. Sunt optimist că vom avea o bună colaborare în lunile următoare, vom menține un contact strâns pentru a putea avansa în toate subiectele care ne interesează până la finele lunii decembrie pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru prezență.